Dezbaterea a ajuns astfel la final. Votul va avea loc uh, joi și următoarea noastră reuniune va fi mâine, 21 octombrie, de la 9 la 1 și de la 3 la 7 după amiază. Ordinea de zi este publicată.